plenară. Prin urmare, vă rog să luați loc și să încheiați uh, dezbaterile. Procesul verbal al sesiunii de pe 16 noiembrie sunt disponibile. Există comentarii? Dacă